Okay. Right. Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Bun venit călduros la reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Afacerile Externe în aceste împrejurări noi în care suntem cu toții conectați de la distanță. Avem câteva chestiuni de lămurit înainte de începerea ședinței. Vom începe, practic, cu primul punct de pe ordinea de zi la 9 și jumătate. Reuniunea de astăzi, ca de obicei, va fi transmisă prin internet. Am, uh, avem interpretare în engleză, franceză, germană, greacă, olandeză, uh, polonă, română, maghiară și portugheză pasiv. Vă propun să adoptăm acum ordinea de zi a ședinței de astăzi. Putem de asemenea să adoptăm procesul, să aprobăm procesul verbal al ședinței precedente din luna octombrie. Dacă nu aveți observații suplimentare, atunci acest proces verbal va fi considerat adoptat. Așadar, vă reamintesc încă o dată că interpreții depind de calitatea sunetului și imaginii din legătura de la distanță, pentru a putea transmite mesajul dumneavoastră. Vă reamintesc așadar că legăturile doar audio nu vor beneficia de interpretare. Vom supune votului comisiei noastre proiectul de raport cu privire la consecințele uh, crizei COVID-19. Avem procedura pentru, pentru clarificarea quorumului mai întâi și apoi votul. Dacă nu ați transmis buletinele de vot, vă rog să le imprimați și să le completați în, pe hârtie. Avem două sesiuni de vot prevăzute, prima la 9 și jumătate până la 11. Procedura, procedurile, de, deci discuțiile noastre se vor purta în paralel și uh, va trebui să completați și să semnați fiecare pagină a uh, buletinului dumneavoastră de vot, apoi să le fotografiați paginile acestea sau să le scanați și să ni le transmiteți la uh, adresa de internet a um, Secretariatului Parlamentului pe care o știți numai după ce s-a deschis votul și numai târziu de ora 11 puteți transmite buletinele de vot, veți fi informați că s-a deschis uh, procedura de vot de îndată ce acest lucru se va întâmpla, după care va trebui să tra- transmiteți uh, buletinele de vot scanate prin e-mail. După ora 11, secretariatul va începe să numere voturile, apoi comisia noastră se va reîntruni la două fără un sfert, în, ă, în, când vom discuta despre delegația Uniunii Europene în Libia. Apoi, suntem uh, uh, liberi între 3 și 4 fără un sfert. La 3 și jumătate anunțăm rezultatele voturilor și ulterior, după ce vom verifica quorumul, vom deschide următoarea procedură de vot. Veți primi confirmarea că această procedură s-a deschis, după care până la 4 și jumătate aveți timp suficient să votați. Rezultatele finale vor fi anunțate de îndată ce voturile vor fi numărate. Putem trece în continuare la verificarea quorumului. Quorumul este de 18 membri în Comisia FET. și în cazul în care doriți să interveniți, vă rugăm să folosiți software-ul uh, aplicației, butonul ridicat mâna. Așadar, Vă rog acum să apăsați pe butonul Ridicați mâna, așa cum fac și eu, ca să verificăm că funcționează. Și să vedem cvorumul. Legătura s-a întrerupt. So let me ask, have we... Așadar, aș vrea să întreb dacă avem, s-a întrunit cvorumul. Dear Chair, we have only 14 members that have Domnule președinte, numai 14 membri au apăsat pe butonul uh, Ridicați mâna și avem nevoie de 18 membri, cel puțin. Însă, în legătură cu noi, sunt mai mulți de 14, poate n-au ridicat mâna. Dragi colegi, spune domnul președinte, înțeleg că suntem mai mulți în legătură. Vă rog încă o dată pe toți să apăsați pe butonul Ridicați mâna ca să putem vedea dacă avem quorum, ca să putem continua lucrările. Dear Chair, we have the right number. It's done. Uh, Domnule președinte, avem quorumul întrunit. Foarte bine. Mulțumesc, cole- dragi colegi. Am întrunit quorumul necesar acum. S-a verificat că așa este, deci putem să mergem înainte cu votul. Votul s-a deschis, dragi colegi. Vă rog să rămâneți în legătură cu noi pe măsura uh, desfășurării lucrărilor ședinței noastre potrivit ordinii de zi. Nu, nu uitați că avem timp până la orele 11 pentru a transmite toate paginile buletinului de vot. Dragi colegi, fără să mai uh, întârziem acum, trecem la lucrările ședinței de astăzi, respectiv la punctul 5 al ședinței, care se va desfășura până la aproximativ 10 și 10, deci avem cam o oră înainte. Și îmi face plăcere că avem un număr de oaspeți de seamă pentru uh, contribuțiile la uh, acest punct de pe ordinea de zi. Oaspeții noștri, din cauza restricțiilor impuse de uh, co criza COVID-19, sunt în legătură uh, Uh, cu noi de la distanță. Mai întâi domnul Schmidt, uh, secretar general al SAE, care va fi prezent. Apoi domnul Pat Cox, fostul președinte al Parlamentului European, care ne va prezenta o imagine de ansamblu a activităților de mediere a Parlamentului European, supravegheată de grupul de observare a alegerilor și păcii din Parlamentul European. Și, în fine, domnul Michael Keaton, directorul Institutului European pentru Pace, care ne va prezenta pe scurt activitățile institutului său și uh, contribuțiile în materie de politici. De asemenea, Reprezentanții serviciilor comisiei vor fi de față pentru a răspunde întrebărilor, pentru a reacționa la dezbatere. Domnul Hademan, directorul serviciului, directorul serviciului pentru instrumentele de politică externă și domnul Mario Ranconi de la DG cât și doamna Sabina Sfamapun de la DG NEAR. Le mulțumesc tuturor pentru că au acceptat invitația noastră. De asemenea, îi mulțumesc domnului Butikofer pentru că a solicitat această dezbatere în cadrul solicitării Parlamentului European de schimb anual de opinii cu SAE pe teme legate de punerea în aplicare a angajamentelor de politică ale Uniunii Europene în ce privește prevenirea conflictelor și medierea, după cum se manifestă în rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2019 pe aceeași temă. Câteva observații din partea mea în introducerea acestui punct, dragi colegi. Pacea este în centrul existenței înseși a Uniunii Europene, așadar este firesc ca medierea conflictelor și prevenirea acestora să facă parte din discuțiile noastre cu SAE. Parlamentul European a fost Uniunea Europeană a fost activă în medierea conflictelor Kosovo, Myanmar, Ucraina, multe părți ale Africii. Am avut numeroase succese, dar am reportat succese, nu, nu, nu numai succese am obținut și am avut și eșecuri în alte părți ale lumii. În ultimii ani, mai ales în vecinătatea noastră, situația este din ce în ce mai volatilă, cu conflicte, cu războaie civile, sau altfel, alte feluri de conflicte provocate de disensiuni etnice sau religioase. Va trebui să asigurăm o politică de mediere mai credibilă și mai robustă și să dăm dovadă de mai multă ambiție în abordarea subiectelor acestora la nivel multilateral pentru a descuraja uh, conflictele și pentru a implica și alte mari puteri în acest efort. Îi voi da acum cuvântul domnului Schmidt, după care va, vor avea cuvântul uh, Pat Cox și Michael Keaton. Domnule Schmidt, aveți cuvântul pentru șapte minute. Vă rog. Doamnă Schmidt, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dacă se aude, aproape se aude. Mulțumesc. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru invitație și să mă fac ecoul celor spuse de domnul președinte. Într-adevăr, pacea este în centrul existenței însă și a Uniunii Europene, printre altele și pentru că Uniunea Europeană însă, și este rezultatul unui experiment de pace foarte îndrăzneț și cu siguranță pacea este în centrul atenției activității noastre aici, în cadrul SAE și încercăm să îmbunătățim lucrurile. Am uh, lansat uh, un grup de mediere care ne va ajuta, îi va ajuta pe practicienii de pe teren. Avem un task force pentru medierea păcii care poate oferi de asemenea orientare și poate stabili priorități. Aș dori însă să fac câteva observații cu privire la motivele pentru care acțiunea Uniunii Europene este atât de importantă și pentru care încercăm să fim un intermediar onest. Domnul președinte s-a referit uh, întreagăt la Iran. Și în acest caz noi am fost nu doar uh, cel care a întrunit, uh, care a dus la oaltă părțile pentru a discuta despre pace, ci am fost și mediatorul acestor discuții și acum coordonatorul în acest sens pentru a putea menține pacea în măsura în care s-a realizat. De ce s-a putut să facem acest lucru? Pentru că Uniunea Europeană este percepută ca fiind un mediator onest, fără un interes uh, meschin, poate spre deosebire de alte mari puteri. Știm de asemenea că rolul Uniunii Europene uh, în calitate de actor principal uh, în favoarea păcii este deci crucial. Facem această, desfășurăm această activitate peste tot în lume, asta și datorită alocării unui buget dedicat acestor activități. Deci, ne-am putut spori activității, activitățile de pace în lume, uh, am desfășurat uh, uh, activități de formare profesională, am trimis pe teren mediatori, deci câteva elemente foarte importante în activitatea noastră. De asemenea, aș vrea să mai subliniez câteva chestiuni esențiale. Caracterul inclusiv, programele pentru susținerea inclusivității. Trebuie să facem mai mult pentru a uh, permite femeilor să aibă o voce mai puternică. Pentru că nu putem vorbi de pace durabilă fără implicarea și a femeilor din societate. Motiv pentru care am încercat să insistăm asupra participării femeilor și tinerilor la viața socială peste tot în Columbia, în Afganistan, în Siria și în numeroase alte părți ale lumii. Am invitat ă, femeile să participe la reuniuni la Geneva, Bruxelles, New York și la Consiliul nostru pentru afaceri externe, tocmai pentru a le da o voce, pentru că ele, deși fac parte din procesul de pace, deseori nu, sunt marginalizate. Uniunea Europeană este un partener fiabil pe termen lung nu căutăm vizibilitate politică sau alte interese, ci vrem să dăm naștere unor acorduri care să poată fi acceptate de toată lumea. Uh, dialogul de la Prișina este de asemenea un uh, exemplu bun. Am trecut de la aspectele de, de, de detaliu până la negocieri politice de nivel foarte înalt și acestea în ultimele luni, de la numirea uh, reprezentantului nostru special, au căpătat un avânt deosebit. De asemenea, susținem și promovăm mecanismele multilaterale, comerciale. De, susținem, de exemplu, un mecanism de promovare a păcii cu parteneriat uh, cu organizațiile societății civile implicate în eforturi de pace pe teren. Asta ne aduce într-o poziție bună de a fi un partener important uh, în negocierile uh, de pe teren. Ne implicăm de asemenea cât mai timpuriu în cadrul procesului, de exemplu, cu Republica Centrafricană am oferit sprijin de mediere din etapa de pre-negociere și în 2019 s-a semnat un acord de pace. Acum urmărim punerea în aplicare a acestui acord, îl monitorizăm, analizăm de asemenea uh, activitatea care se desfășoară în procesul de mediere pe teren. Cu Libia aș putea să vă dau exemple și multe altele am uh, organizat conferințe cu participanții, cu, cu diferiții actori de pe teren pentru combaterea violenței. După eșoarea alegerilor din 2019, nu vreau să mă lungesc însă prea mult, motiv pentru care trec acum la următorul punct important pe care voiam să-l menționez – și anume activitatea pe care o să desfășurăm în prezent pe marginea noului concept de mediere la nivelul Uniunii Europene. În 2009 vorbeam despre conceptul întăririi capacității de mediere și dialog a Uniunii Europene, care a funcționat acest concept, dar care a trebuit actualizat. Sigur, regulile care duc la problemele care declanșează conflictele nu s-au schimbat în ultimii ani. Pe de o parte, constatăm că uh, acum se poartă războaie cu sprijinul tehnologiei digitale. Pe de altă parte, tehnologiile pot fi folosite și ca instrument de dialog și mediere. Deci modalitățile s-au schimbat. Apoi, uh, în ceea ce privește schimbările climatice, 40% dintre conflicte sunt cauzate de degradarea mediului motiv pentru care am și construit capacități, dar nu suficient. Trebuie să facem mai mult pentru a face față acestor probleme, trebuie să atragem expertiză și să ne sistematizăm abordările, inclusiv atunci când vorbim despre avertismente timpurii. Noul concept de, al Uniunii Europene de mediere a păcii se bazează pe atitudinea Uniunii Europene în acest proces și de, pe solidaritatea noastră cu Națiunile Unite, reflectând în același timp și practicile în evoluție în ce privește medierea pentru pace ale Uniunii Europene. Purtăm consultări pe plan intern și extern, inclusiv cu Parlamentul European și aș dori să vă mulțumesc pentru contribuții. Susținem de asemenea experiențele de mediere și tragem învățăminte din trecut. Și nu în cele din urmă, aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Parlamentului European pentru rolul său și pentru sprijinul acordat în acest domeniu, Raportul din 2019 a cuprins uh, sugestii excelente pentru prevenirea și medierea conflictelor și aș dori să-mi exprim mulțumirile față de Parlamentul European pentru sprijinul acordat în alocarea unui uh, volum mai mare de resurse în acest domeniu, mai ales în ce privește raportul Parlamentului care uh, susține acordarea de uh, dublarea practică a resurselor pentru medierea păcii și prevenirea conflictelor. Aș vrea de asemenea să subliniez importanța dialogului și medierii Parlamentului European, a cărui contribuție este recunoscută de plin ca fiind un uh, instrument de succes pentru a sprijinirea activităților de mediere și susținerea păcii la nivelul Uniunii Europene, completând activitatea uh, pe care o desfășoară în acest domeniu Serviciul de Acțiune Externă și Comisia pentru susținerea păcii și a democrației, deosebit de importantă și în ce privește relațiile noastre cu parteneriatul estic, Balcanii Occidentali și restul lumii. De asemenea, grupul de coordonare pentru observarea alegerilor pentru țările și regiunile respective reprezintă o contribuție cheie pentru menținerea păcii și a democrației în vecinătatea noastră. Aș dori de asemenea să subliniez importanța de a uh, susține uh, de democrația prin acțiuni în care sunteți cu toții implicați. Deci, în încheiere, În aceste eforturi pe care le facem de menținere a păcii, instrumentul pentru mediere și uh, prevenirea conflictelor este cel mai eficient. Motiv prin, prin urmare, este cât se poate de evident că investiția face toți banii. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, mulțumesc doamna Helga Schmidt pentru, introduce, pentru remarcele dumneavoastră introductive și acum dau cuvântul fostului președinte al Parlamentului European, Pat Cox. 5 minute. Uh, good morning, uh, Mr. Uh, bună dimineața, domnule președinte și bună dimineața, dragi membri ai Comisiei AFED. Vorbesc din Dublin. Vă mulțumesc pentru invitația la schimbul de opinii. După cum știți, am avut privilegiul și în același timp și provocarea de a dezvolta uh, relația și cultu- cu Parlamentul uh, în Ucraina în ultima vreme, dar și um, cultura democratică. Am organizat uh, misiuni de observare electorală în Ucraina și uh, Parlamentul a jucat un rol extrem de important în timpul alegerilor faptul că nu s-a putut, um, nu s-a putut ajunge la rezultatele dorite a arătat că mai sunt multe de făcut, um, societatea fiind în continuare polariz- este în continuare polarizată și um, partidele din opoziție sunt extrem de um, implicate în combaterea uh, a ceea ce s-a întâmplat. În același timp, sistemele juridice în care instituțiile sunt slabe și liderii sunt prea puternici, distrug echilibrul pe care ar trebui să-l vedem într-o structură politică. Dialogul intrapartinic înseamnă eforturi constante și Parlamentul European a fost uh, un mediator esențial pentru ca să se dezvolte o înțelegere comună a democrației până acum. Încurajarea culturii parlamentarismului bazată pe transparență și pe democrație ar trebui să uh, ducă la un sistem echilibrat E, numai astfel de sisteme pot aduce rezultate rapide. Credibilitatea Parlamentului European și a foștilor parlamentari din Parlamentul European este importantă și poate să aducă o contribuție esențială în țările partenere pentru ca să se sporească cultura democratică și cultura parlamentară și astfel să se îmbunătățească standardele la nivel colectiv și individual. Promovarea dialogului și crearea de consens în Parlament poate să fie o cale uh, foarte bună, dar nu dacă este impusă. În Ucraina am început cu o misiune de evaluare un exercițiu uh, de evaluare al Parlamentului verhovna Rada. Am încercat să vedem, uh, să testăm deschiderea guvernului, să vedem dialogul cu opoziția, etica parlamentară și uh, aplicarea culturii europene. Și în final, raportul pe care l-am făcut a fost adoptat de către Parlament în majoritate. Este un mare succes a fost nevoie de o asumare a rolului nostru, dar am reușit, pentru că recomandările care sunt uh, o cale spre principii puse în aplicare mai trebuie însă și uh, să treacă la faza concretă. Iar dialogul e extrem de important. Dacă încercăm să găsim uh, numitorul comun, dacă încercăm să luptăm pentru aceleași ținte, atunci uh, vom putea reuși. Dar toate acești toți acești pași necesită o negociere strânsă, așa cum a fost ea făcută atunci când am început dialogul cu Ucraina. Muncă de pregătire este necesară înainte de orice rundă de negociere, iar uh, observa, observațiile la fața locului sunt uh, la fel de importante măsurile care se iau trebuie să fie semnate de către toți cei care sunt implicați în dialog și au fost semnate, de exemplu, în cazul nostru, de membrii din Verhovna Rada. Vrem să încercăm să contribuim la îmbunătățirea uh, climatului european, iar Fundația Jean Monnet de la Lausanne a ajutat de asemenea mult. Am avut întâlniri cu diferiți lideri politici, am um, implicat uh, membrii din Parlamentul European, ambasadorul Europei la Kiev, de asemenea, a fost implicat în dialog și întotdeauna pe tot parcursul mulți observatori de la Comisia Europeană ne-au asistat. Din păcate însă, toată activitatea noastră a fost întreruptă de criza COVID și de evoluțiile destul de tragice din uh, Ucraina însă vreau să salut uh, eforturile pe care le-a făcut misiunea Uniunii în Kiev și contribuția pe care a adus-o la crearea de capacități. E foarte plăcut să vezi cum un model de mediere parlamentară care a fost implementat aici în Parlamentul European a fost preluată și în Macedonia de Nord cu asistența directă a comisarului Khan, uh, bazându-se pe acordul de la Priștina din 2015, care a fost o piatră de telmelie în continuarea dialogului. Parlamentul European a contribuit la dialogul interparlamentar în Serbia, încercând să găsească un dialog și un consens în Serbia. Exercițiile de mediere și de dialog uh, ale Parlamentului au fost susținute și în uh, raportul de progres al Comisiei, și, de asemenea, și menționate de către mm, uh, secretarul general al uh, SAE. Rolul dialogului este incontestabil. În final, domnule președinte, inovările subliniază capacitatea Parlamentului European de a crea un pilon solid de dialog cu susținerea delegațiilor Uniunii Europene pentru a avea o abordare coerentă aceste abordări pe care noi le susținem duc la încredere politică în contextul um, destul de greu și dificil în care ne aflăm. Domnule președinte, se vede clar că am avut succes pentru că multe alte state din Balcanii de vest, Georgia sau altele, au cerut să fie incluse în dialog, indiferent de ceea ce se întâmplă în Belarus. În legătură cu pilonul mediere, aș sugera, domnule președinte, dragi colegi, că Adevărata provocare este să găsești măsura potrivită pentru ceea ce trebuie să faci, care sunt prioritățile pe care să le adopți și să le stabilești, care sunt uh, instrumentele pe care poți să le implici pentru ca să ajungi la acest obiectiv. E un exercițiu de învăță, de um, selepciune colectivă și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, Pat Cox, pentru declarațiile date, iar acum vreau să-i dau cuvântul lui Michael Keating. S-a tăiat uh, legătura în momentul în care era anunțată funcția domnului Keating. Bună dimineața, domnule președinte. Mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în fața dumneavoastră. Este o mare onoare. Ultima experiență a fost acum un an, când, dar este întrerupt domnul Keating. Ne cerem scuze, nu aveți imagine și vă auzim doar vocea și interpretii completează vocea, se aude foarte slab și nu foarte clar. Nu știu ce să fac, eu uh, apăs pe butonul cu camera, dar nu se întâmplă nimic. Trebuie să dați refresh, spune președin, doamna de la secretariat.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 Mulțumesc, Michael Keating. Aceasta încheie prima noastră rundă de vorbitori și acum voi da cuvântul coordonatorilor sau celor care îi înlocuiesc. Primul din partea PP, colegul David Leghe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru că avem acest schimb de opinii astăzi. Avem uh, un motiv pentru care am organizat această discuție. Președintele Borel a spus cât de important uh, sunt dialogurile pentru a putea să creștem încrederea între parteneri. Reprezentantul special pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu a spus că este momentul să acționăm pentru o pace sustenabilă. Nu are sens însă să continuăm să finanțăm uh, manuale palestiniene în momentul în care tolerăm violență, antisemitism, jihad și alte manifestări. Mai ales că aceste manuale de multe ori conțin astfel de uh, instigări. Aș vrea de aceea să vă rog să dezvoltați unul din principiile pe care le-am menționat în uh, Consiliul din 2009 cu privire la întărirea capacităților de mediere și de dialog ale Uniunii Europene, care spune că inițiativele de mediere trebuie să fie ghidate de principiile de uh, coerență politică. Întrebarea mea este cum poate Uniunea Europeană să considere că uh, contribuie la mediere, în timp ce în același timp finanțează materiale de învățământ care contravin acestor uh, principii. Nu poți să susții și pacea și violența în același timp dacă vrei să fii un mediator uh, de încredere. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, David Lega, pentru declarațiile tale și acum în numele S și D are cuvântul Tonino Pițula. Mulțumesc, David. Vreau să mulțumesc foarte mult um, și oaspeților noștri din ziua de astăzi, Uniunea Europeană a reușit mai multe în ceea ce privește medierea, prevenirea conflictelor, dar trebuie să dezvoltăm o abordare mai strategică față de mediere în arhitectura actuală. E nevoie să ne gândim la o remodelare a conceptului de mediere din 2009 pe care l-a anunțat în altul, ne-a anunțat în altul reprezentant de atunci și trebuie ca Uniunea Europeană să devină mai concretă cu partenerii sări. Pe scurt, câteva puncte coerența dintre activitățile instituțiilor europene în domeniul medierii eh, este esențială, e crucială, nu numai pentru a beneficia de sinergii și de a întări mesajul Uniunii Europene către partenerii sări, eh, săi care participă la mediere. Diplomația Uniunii a contribuit la pace, de exemplu în Balcanii de Vest, iar parteneriatul estic a îmbunătățit de asemenea relația cu Ucraina. Considerăm că, deci, conceptul din 2009 ar trebui să recunoască și dimensiunea parlamentară ca un concept. Am continuat și dialogul cu Fundația Jean Monnet, um, care a monitorizat activitățile noastre atât cât s-a putut în criza COVID în momentul de față. Parlamentul uh, a, s-a alăturat executivului mai ales că executivul este sub presiune pentru că trebuie să aducă măsuri concrete. În legătură cu recomandările pe Belarus, Parlamentul European și-a exprimat recomandările pentru o tranziție pașnică. A cerut de asemenea Uniunii să ofere asistență politicilor și propunerilor care s-au făcut. Cer uh, și um, să ni se dea detalii despre acțiunile care s-au uh, întreprins pentru ca uh, să se atingă aceste obiective și în ce măsură Parlamentul poate să susțină OSCE-ul în uh, obținerea acestor obiective. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, Torino Pițula, iar acum din partea Renew vreau să dau cuvântul colegului nostru Bernard Gheta. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor, dragi colegi. Vreau să vă spun în primul rând cât de fericit sunt să constat în această dimineață, după intervențiile invitațiilor noștri de onoare, în ce măsură ideea de a dezvolta funcția medierii internaționale în diferitele crize pe care le vedem astăzi, deci în ce măsură dezvoltarea funcției de mediator a Uniunii Europene se bucură de unanimitate și în același timp de convergență. Vreau să menționez trei puncte. De ce este așa? Pentru că, în primul rând, noi, Uniunea Europeană, suntem confruntați astăzi cu multe provocări geopolitice Evident, președinta Comisiei a subliniat-o și în discursul său de investitură. Avem multe provocări politice atât de puternice și atât de diverse, cum n-am mai văzut niciodată. Provocări cu nostalgii imperiale în Est, provocări în Sud cu probleme între musulmani, turci, persieni și alte um, Uh, alte conflicte. În vest, de asemenea, provocări cu incertitudini cu privire la alegerile strategice ale aliaților noștri americani, dar și uh, provocări în uh, Orientul îndepărtat cu amenințări militare, cu China lui Jinping. De ce să insistăm astăzi? Pentru că eu cred că trebuie să insistăm pe dezvoltarea rolului specific al Parlamentului European în medierile dintre toți actorii. Eu am două răspunsuri, două motive. În primul rând, Parlamentul European este perceput pe bună dreptate ca instituția cea mai neutră din punct de vedere politic a Uniunii, mai mult decât Serviciul European de Acțiune Externă și mai mult decât Comisia și mai mult, bineînțeles, și decât capitalele. Și în al doilea rând, și aici cred că avem un punct și mai important, pentru că noi, ca parlamentari europeni, trebuie să dezvoltăm o cultură geopolitică în, între opiniile celor 27 de state membre și că noi suntem cel mai bine plasați să reprezentăm uh, popoarele europene suntem cei mai bine plasați în a o face, tocmai expunând uh, motivele fiecăruia dintre cei care sunt implicați, încercând să găsim punctele de convergență între pozițiile divergente. O ultimă frază din partea mea, pentru ca să vă amintesc în ce măsură este necesar și de dorit astăzi ca Parlamentul să îndeplinească o misiune de mediere în conflictul din Belarus, o propunere de mediere care se află pe masa negocierilor uh, diferitelor instanțe și ale Parlamentului European astăzi și a Comisiei noastre pentru afaceri externe din Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, Bernard Gheta. Următorul vorbitor din partea grupului ID ar trebui să intervină, însă nu am pe nimeni pe lista mea și nu am nicio solicitare, așa că am să-i dau cuvântul verzilor, Ana Neumann. Is it working now because I was kicked out? Auziți acum? Bun. Am să încerc să vorbesc, să vedem dacă funcționează sau nu. În toate declarațiile care au fost făcute s-a evocat ideea unei abordări inclusive pe care trebuie să o avem în Uniunea Europeană în procesul nostru de uh, mediere, mai atunci când e vorba de diferite tendințe uh, pe care trebuie să le negociem și că trebuie să includem tineretul în procesul de mediere, în diferitele negocieri de pace. Eu cred că acest lucru este deosebit de important. În consecință, sunt foarte bucuroasă să putem discuta despre procesul de mediere, activitățile noastre de uh, mediere, care pot fi desfășurate în diferite uh, forumuri, organizații de tinere, dar de asemenea și în Parlamentul nostru, în uh, cadrul Comisiei noastre parlamentare pentru afaceri externe. Evident, v-ați referit la rezoluția Parlamentului European din martie 2019 și anume că ar trebui să avem un, o revizuire a conținutului procesului mandatului de mediere din 2019. Se vorbea de asemenea despre un adevărat exercițiu strategic în materie de mediere și cu competențe acordate Parlamentului European. Care este părerea dumneavoastră pe acest subiect? Și aș vrea să mă refer la ce spunea Helga Schmidt, și anume că uh, medierea este instrumentul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor de care dispunem. Vreau să ne asigurăm că vom avea în cadrul afacerilor externe un buget sporit mai mare, deci, decât cel pe care îl avem acum pentru uh, mediere. Și să ne asigurăm că, într-adevăr, va exista o sporire a activităților de prevenire și mediere, pentru că altfel suntem siguri că uh, ne vom confrunta cu situații de criză pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți astfel pentru uh, a preîntâmpina astfel de situații. Apoi aș vrea să mă refer și la ceea ce a spus și anume să avem acest grup de mediatori. Aș vrea să știu cum anume vom determina acest grup și câte persoane vor fi incluse în acesta. Mulțumesc! Thank you, uh, Hannah Neumann. Mulțumim foarte mult, Hannah Neumann. Nu văd nicio solicitare de intervenție din partea grupului ECR, nici din partea grupului ECR, uh, GUE. Și acum, din partea neafiliaților, a existat o solicitare, dar se pare că acum colegul nostru nu mai este conectat și nu-l văd nici în sală la, în ședința la Bruxelles. Nu mai văd alte solicitări de intervenții, cu o excepție, Michael Galler, care dorește să ia cuvântul. Deci am să-i dau cuvântul dânsului, după care ne vom întoarce la invitații noștri, uh, Pat Cox, Michael Keating Mulțumesc, David. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor uh, intervenienților și invitaților. Trebuie să subliniem că noi, Uniunea Europeană, avem o abordare de mediator uh, sincer, mediator corect. Aceasta este și reputația noastră. Știu cu toții, toți partenerii noștri, unde ne aflăm, care e poziția noastră și mai ales atunci când e vorba de conflicte care în unele țări sunt uh, mai ales marcate de luptele partidice. Eu zic că um, în Ucraina am arătat foarte bine că noi știm să mediem între diferite partide și părți pentru că avem o altă perspectivă și în același timp uh, știm să extragem acele valori comune de democrație și stat de drept pe care ne bazăm atunci când uh, găsim uh, numitorul comun. Trebuie să continuăm abordarea noastră și să o cultivăm. În multe conflicte în care poate executivul este încă ezitant, putem să, pentru mulți, putem să fim un motor, putem să fim cei care suntem activați înainte să se întrebe Consiliul sau SAE-ul noi putem aceste of, uh, să oferim aceste servicii pentru că suntem și mai liberi în ceea ce privește exprimarea. Nu avem asemenea constrângeri în ceea ce se privește ce se poate spune, ce ne dă voie guvernul să spună. Poate că noi, ca parlamentari, am putea să ne folosim contactele și tocmai la lucrurile care nu evoluează bine, la acele cazuri să intervenim mai repede, atât pe lângă executiv cât și pe lângă părțile respective. Cam atât am eu ca sugestie. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, äh, Michael Gala. Um, ähm, colleagues. Mulțumesc lui Michael Gala și iată că astfel încheiem această rundă de intervenții din partea coordonatorilor și a uh, înlocuitorilor lor mai avem încă 15 minute la dispoziție pentru acest punct de pe ordinea de zi. Am să dau mai întâi cuvântul lui Helga Schmidt, apoi Pat Cox, apoi Michael Keating. V-aș ruga fiecare să vă încadrați în 3 minute timp de intervenție, după care eventual am să dau cuvântul și colegilor de la comisie, Hilde Harderman și Mario Ronconi. Mai întâi Helga Schmidt, vă rog. Ms. Schmidt, can you please push this? Doamna Schmidt, puteți apăsa pe butonul speak? I... Now I think you can hear me. Cred că acum puteți auzi. Bun. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru toate aceste comentarii și întrebări și am să le iau pe rând. Mai întâi, referitor la felul în care uh, putem împiedica discursurile de ură și violență când discutăm despre Orientul Mijlociu. E clar că ne dorim o soluție cu două state și orice incitare la ură sau violență contravine acestui uh, fapt și exacerbează tensiunile între cele două uh, comunități. Și acest lucru apare de asemenea și într-unul din rapoartele Quartetului pentru Orientul Mijlociu. Știți că avem un astfel de uh, uh, grup intitulat astfel și după cum spuneam, incitarea aceasta, indiferent sub ce formă, chiar și în manuale școlare, este inacceptabilă și finanțăm un studiu pentru a determina noi jaloane bazându-ne pe uh, uh criteriile UNESCO în materie de toleranță, pace și promovarea păcii în învățământ. Însă aceste recomandări încă mai trebuie cizelate în raportul final și uh, evident, de îndată ce va fi gata, vom informa Parlamentul European uh, referitor la rezultatele acestui dialog bilateral cu autoritățile palestiniene. La a doua întrebare, și anume că avem nevoie de o abordare mai strategică. Da, sunt absolut de acord cu această afirmație și exact asta am încercat să subliniez și în introducerea mea, uh, când m-am referit la elementele cheie pentru a putea updata conceptul european referitor la prevenire și mediere și dialog. Și m-aș referi și la ceea ce a spus și Michael Keating. Da, e adevărat că noi conlucrăm îndeaproape și avem sprijin în acest sens. Uniunea Europeană nu conduce, ci însoțește în anumite cazuri medierea. Uneori o finanțează doar, alteori uh, o, o susține. Deci suntem uh, angajați uh, în diferite roluri în întregul ciclu de mediere, încercând întotdeauna să găsim rolul cel mai bun. Și iată că ajung acum la întrebarea referitoare la Belarus. Da, încercăm să tragem învățăminte din dialogul național, vom împărtăși acest lucru pentru a veni cu cele mai bune metode pe care OSCE le va putea putea desfășura atunci când va primi mandat. Noi încă de la bun început am susținut un dialog inclusiv și am oferit sprijinul nostru către OSCE în acest sens. Am uh, discutat cu reprezentanți ai OSCE, am făcut o declarație în acest sens din partea Uniunii Europene pentru a sprijini eforturile lor și cerând un dialog inclusiv, uh, susținând astfel ideea acestei medieri. Apoi, întrebarea referitoare la abordarea inclusivă. Da, am uh, menționat participarea femeilor și a tineretului. E clar că munca pe care o facem cu societatea civilă uh, um, de toate orizonturile în fiecare caz în care e nevoie de mediere este o muncă absolut crucială. Avem nevoie de un astfel de echilibru între femei și bărbați. Trebuie să cuprindem și tineretul. Am avut astfel de abordare în Mali, o vom la cât de curând, apoi avem uh, diferite programe de uh, uh, formare prin care vom prezenta o gamă largă de diferite competențe și, după părerea mea, este absolut crucial să avem și uh, uh, o egalitate de gen. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Helga Schmidt. Mulțumim, Helga Schmidt și acum Pat Cox. Poate dori să răspundeți la câteva din comentariile formulate de colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este foarte important, o observație foarte importantă să desprinde din uh, contribuțiile de astăzi și anume nevoia de coerență uh, între diferitele instituții europene. E adevărat că toate aceste instituții despre care se, la care se referea uh, domnul Galler trebuie să aibă capacitatea de a răspunde rapid în anumite circumstanțe și să poată fructifica experiența Uniunii Europene în materie de astfel de intervenții. Apoi, în ceea ce privește rolul Parlamentului European ca atare, eu cred că exemplele pe care le-am prezentat, mai ales în Ucraina, demonstrează uh, că intervenții, cum ar fi în Nord Macedonia, în Serbia, reprezintă un avantaj real atunci când unul din interlocutori este Parlamentul European pentru că e vorba de reprezentanți aleși care pot dialoga cu alți reprezentanți aleși. Și e un avantaj destul de special pe care Parlamentul European îl poate oferi în astfel de medieri interparlamentare, într-un astfel de dialog. Și de multe ori am constatat de altfel acest lucru și în Ucraina, dar și în alte locuri la nivel politic, unii parteneri pur și simplu nu vor discuta unii cu alții Uh, dar uh, vor accepta să uh, dialogueze ca și dovadă de respect față de un omolog venit din exterior. Și e o formă de exprimare aparte, nu neapărat comparabilă cu o comunicare oficială. E evident că trebuie să ținem seama de cultură, de felul în care putem asculta, în care putem arăta respect, pentru că acest lucru are consecințe asupra muncii noastre uh, și va avea uh, cu siguranță consecințe și asupra rezultatelor obținute. Eu cred că toate aceste riscuri trebuie să fie minimizate și Trebuie să uh, învățăm și de la vecinii noștri care au o moștenire destul de puternică în materie de uh, depășire a neajunsurilor la nivel uh, instituțional. Și mă gândesc că, în acest sens, avem nevoie de oarecare precedență, în sensul că le, îi putem ajuta, dar după metoda lor, ă, după calendarul lor, după uh, tradițiile lor, pentru a ajunge la un uh, calendar mai democratic, spre exemplu, în organizarea alegerilor și cu siguranță că Parlamentul European poate contribui. Acum, ideea este că avem o mare provocare să facem alegerea potrivită, să nu ne pripim și cred că acestea sunt uh, observații deosebit de interesante. Cu siguranță Parlamentul European poate veni cu o contribuție destul de unică în efortul european mai larg uh, desfășurat de instituțiile europene, dar și de alți actori. Thank you, Pat. Mulțumim foarte mult, Pat Cox, și acum, timp de câteva minute, dau cuvântul lui Michael Keating. Can you push the speak button? Puteți apăsa pe butonul speak, domnule Keating? Sir, I'm sorry, we cannot hear. Da, din păcate nu vă putem auzi. O să dăm refresh la pagina dumneavoastră și eventual, în mod normal, după asta ar trebui să funcționeze. Can you please can you hear me? Yes, we can hear. Da, acum vă auzim și vă și vedem. Mulțumim. Incredibil. Îmi cer scuze pentru problemele tehnice de adinauri. Domnule președinte, accentul puternic pus în această conversație a fost pus asupra nevoii de coerență și dacă îmi permite aș face câteva legături aici. Până la urmă, coerența intervenției Uni Uniunii Europene și a comunității internaționale pentru a ajuta anumite societăți să-și rezolve problemele lor la nivel politic, trebuie să fie o intervenție bazată pe ceea ce își doresc oamenii afectați felul în care ei consideră calea de urmat uh, la nivel național sau eventual la nivel regional, dacă e vorba de un conflict regional, despre ceea ce trebuie să fie făcut. Evident că e nevoie de un angajament din partea lor, evident că doar astfel lucrurile pot avansa. Acum, indiferent că e vorba de oameni politici, de uh, parteneri de afaceri, pentru a găsi un rezultat uh, care să fie pe placul tuturor. Însă pentru asta, elementul cel mai important este ca oamenii să se angajeze în acel dialog, în așa fel încât să-și construiască un viitor acceptabil în materie de justiție, democrație, deci toată lumea să accepte acele acorduri. Acesta este poate elementul cel mai important. Apoi, când vorbim despre aspirații, eu înțeleg felul în care oamenii în zone de conflict uh, uh, se gândesc la viitorul lor și la securitate. De aceea trebuie ca uh, comunitatea internațională și uh, Uniunea Europeană să aibă abordare bazată și pe securitate și să înțelegem exact care este mestecul uh, cel mai potrivit între politică, guvernanță, ajutor umanitar, prezență, angajament. În multe locuri, în multe cazuri, E foarte greu de obținut acest uh, echilibru și există prea puțină conectare între cei care se află în, uh, implicați în, uh, în uh, conflictul respectiv. Și trebuie ca toate aceste lucruri să fie aduse din nou la un punct de echilibru. Trebuie să uh, vedem care, din punctul de vedere al oamenilor angajați în conflict, reprezintă, care sunt acele lucruri care reprezintă o adevărată șansă de a construi un dialog, o, car, lucruri care dau o șansă reală medierii și sprijinirea acestei medieri. Acum dați-mi voie să spun în concluzie că Parlamentul European a un rol um, deosebit pentru că înțelege acest lucru, poate încuraja actorii la nivel internațional, chiar și Uniunea Europeană, pentru a pune accent pe înțelegerea perspectivei a acelor oameni, tineret, femei, dar nu numai, și grupuri marginalizate referitor la modul în care conflictul poate fi rezolvat și cum anume poate fi preîntâmpinată nesiguranța și lipsa de securitate, deci pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, Michael Keating, și în final aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, fiecare câte două minute, mai întâi doamna Hilde Harleman. Vă rog! Good morning, Mr. Chairman. Bună dimineața, domnule președinte, stimați membri. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei dezbateri. Aș dori să vă spun că, de asemenea, iau cuvântul în numele colegilor din Direcția Generală pentru Politici de Vecinătate și Negocieri după cum s-a spus, de când în partea tuturor celor care au intervenit, medierea și prevenirea uh, sunt elemente importante în rezolvarea conflictelor pentru a avea pace durabilă și sunt elemente cheie pentru instrumentele de politică externă um, având în vedere că uh, noi la Comisia Europeană suntem cei care trebuie să răspundem imediat în situații de criză. Trebuie să putem interveni la nivel național, regional, internațional și întotdeauna să ne bizuim pe încrederea din partea oamenilor. Uh, un element cheie pentru succes reprezintă o evaluare politică corectă, atentă, prudentă, pentru a înțelege exact care sunt cauzele acelui conflict. Apoi, Incluziune pentru femei și pentru tineret, construirea de capacități la nivel local, parteneriate cu actori cheie și de multe ori susținerea medierii cu eforturi pentru stabilizare și prin acțiuni de, pe termen lung. Trebuie să conlucrăm împreună cu Serviciul European pentru Acțiunea Externă și cu toți actorii implicați la fiecare nivel, în diferite contexte și chiar și cu Parlamentul European, care la nivel internațional poate să ne permită de asemenea și de asemenea să putem colabora și la nivel internațional cu OSCE și cu Națiunile Unite. Diferitele proiecte de mediere nu necesită întotdeauna bugete foarte mari, uh, dar pot duce la o stabilizare neprețuită în anumite regiuni pentru a ajuta acestea în mod tangibil, pentru a construi acel proces de pace care poate veni prin diferite mecanisme de re uh, rezolvare a litigiilor bazate pe dialog. Sunt deosebit de încântată să văd că Parlamentul European în rezoluția sa de anul trecut a subliniat cât de important e, sunt, cât de importante sunt uh, resursele financiare alocate acestor procese de mediere. Doamna Hanna Neumann s-a referit la uh, sporirea resurselor alocate pentru mediere și a spus că Uh, mare parte din finanțare de acum este utilizată pentru răspunsul în situații de criză. Vreau să subliniez că tot ceea ce facem, prevenire, mediere, sunt de fapt elemente cheie, centrale, pe care le avem întotdeauna în vedere. Așa că vreau să lansez un apel către membrii Parlamentului European să ne ajute, să ne asigurăm că diferite părți din diferitele instrumente de politică de vecinătate care, se, uh, care sunt uh, axate pe aceste elemente cheie vor fi dotate cu finanțarea necesară. Cu siguranță știți acest lucru, nu e neapărat ceva nou. În orice caz vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în uh, aceste cazuri de mediere, pentru că este uh, e ceva absolut crucial în munca noastră viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Hilda Harteman, și în final dau cuvântul lui Mario Ronconi din partea de GDEFCO. Thank you. Uh, good morning to everyone. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul din partea DigiDefco. Aș dori doar să subliniez câteva aspecte care au fost evocate în aceste intervenții deosebite utile. Eu cred că cooperarea pentru dezvoltare reprezintă un instrument și are și va avea un rol important pentru a consolida activitățile de mediere. Într-adevăr, când domnul Keating a menționat adineori rolul societății civile, perspectiva aceasta a oamenilor, a comunităților locale, care pot deveni astfel agenți de pace. Toate aceste lucruri sunt preluate în cooperarea pentru dezvoltare și sunt chiar un element cheie al acestei munci. De aceea cred eu că avem nevoie, așa cum s-a spus, de un amestec echilibrat al intervențiilor noastre. Și munca tradițională desfășurată la nivel de cooperare pentru dezvoltare poate veni și susține procesele de mediere și de construire a păcii. Iar în acest sens, aș aminti munca pe care o desfășurăm în momentul de față, dar aș mai adăuga încă un element. Într-adevăr, s-a spus că este absolut esențial să înțelegem întotdeauna contextul local și să adaptăm acele activități de mediere acelor situații specifice. Noi uh, discutăm cu diferite agenții pentru OSCE și altele pentru a avea o înțelegere cât mai fină a situației locale. Și în acest sens, noul instrument de finanțare ne plasează în prima linie, pentru că există țări fragile în situație de preconflict și pentru asta e nevoie de o analiză foarte atentă în care să includem și dimensiunea COVID, în așa fel încât să putem creiona un răspuns uh, comun și coerent uh, față de aceste situații de criză în care să ținem seama și de dimensiunea COVID. Iar în încheiere aș dori să afirm încă o dată în fața Parlamentului European și a tuturor factorilor implicați faptul că noi, la nivel de cooperare pentru dezvoltare, suntem foarte activi în aceste procese de mediere și de construire a păcii, pentru că suntem convinși că e de fapt atitudinea cea mai potrivită pentru a avea o abordare coerentă în situații de criză și conflict. Mulțumesc foarte mult! Right. Thank you, uh, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor ajungem astfel, astfel la capătul acestei dezbateri. Le mulțumesc tuturor participanților pentru discuție. Este o, a fost o, o discuție care a venit tocmai la timp pe tema uh, activităților de mediere ale Uniunii Europene cu participarea SAE și a serviciilor Comisiei am, uh, sper că această dezbatere să deschidă calea unui schimb de opinii mai consecvent cu aceste instituții cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a angajamentelor de politică ale Uniunii Europene în materie de prevenire și mediere. Încă o dată le mulțumesc tuturor participanților, Helga Schmidt, Pacox, Michael Keating și reprezentanții